urmează, spune președinte, deci vom continua imediat um, pentru că avem uh, punctul 4 pe ordinea de zi. Yeah, yeah, yeah.

Dragi colegi, dragi colegi, aș dori să începem și să trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi, pentru că e vorba de votare. Vă rog să introduceți cartelele de vot în console pentru ca să putem verifica dacă totul funcționează. The vote is open, right? So we check the votes. Deci este un vot uh, test pentru a vedea capacitatea de vot. Bun, funcționează. Avem quorum, consolele funcționează, niciun grup politic nu face abuz uh, uh, având prea multe voturi. Așadar, începem cu stabilirea unui mecanism al Uniunii Europene pentru democrație, statut de drept și drepturile fundamentale, amendamentul 1 cine pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la compromisul A pe două părți. Prima parte, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 10, cine pentru? 10, 10 pentru, împotrivă, Da, așa se spune să verificăm. Eu cred că se respinge, dar haideți să verificăm. Amendamentul 10. Se adoptă. Enrique, am crezut că tu erai singurul care votai uh, pentru, dar văd că de fapt foarte multă lume te susține. 11, cine pentru? Împotrivă. Haideți să verificăm din nou, pentru că nu e clar. Amendamentul 11, verificăm. S-a deschis votul. Se închide votul și se adoptă. Amendamentul 12. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 13 pentru. Împotrivă. Cred că e aceeași majoritate, deci se adoptă, dar putem verifica. 13. S-a închis votul. 10 la 9, deci nu era atât de evident. Compromisul B. Cine pentru? împotriva, abțineri, se adoptă. Trecem la amendamentul 18. Partea a doua amendamentului 18, cine e pentru? Pentru că prima e acoperită în compromisul B, deci partea a doua, cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Trecem la compromisul C, cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul D. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la amendamentul 38. Pe pagina următoare. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 39 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 40. Cine pentru? Împotrivă, abțineri se respinge. 41 pentru. Împotrivă. Verificăm. 41. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Trecem deci la compromisul E. Cine e pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. 46. Pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 47 pentru, împotrivă, verificăm votul la 47, s-a deschis votul. S-a închis votul, se respinge 9 la 9. Compromisul F, cine pentru? Pe două părți, spune președinta. Prima parte, cine pentru? F. Se adoptă partea a doua pentru împotrivă abțineri. Se adoptă. Amendamentul vreți să verificăm? Partea a doua? Partea a doua a compromisului F. S-a închis votul. Ah, se respinge. Bun, trecem acum la amendamentul 51. Partea a doua, amendamentul 51. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Dragi colegi uh, ecologiști, sunteți pentru? Bun, se respinge. 55, cine pentru? Împotrivă. Deci cine pentru? Împotrivă, abține, se adoptă în mod clar. 57 pentru. Împotrivă, abțineri. Cred că se respinge. 58 pentru împotrivă, abțineri se respinge, 59 pentru, Împotrivă, abțineri se respinge, 62 pentru, Împotrivă, abțineri se respinge, 63, 63 pentru, Împotrivă, se respinge, 65 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 66 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 67 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul G pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 70 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 71 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 72 pentru, Verificăm votul la 72. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 10 la 8. 73 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul H. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă 78 pentru. Verificăm la 78 s-a deschis votul. Încă două persoane mai trebuie să voteze. S-a închis votul. Se respinge. 80 pentru. Verificăm votul și la amendamentul 80. Se adoptă 81 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Și votul final, un vot electronic. S-a deschis votul. Vedeți? Cei de la secretariat uh, nu mă ajută, nu deschid votul. Dar vă rog să votați, dragi colegi. Deci votăm electronic. Dragi colegi, încă mai trebuie să voteze. A, unele console nu funcționează, dar vă rog să ne anunțați. Sigur, trebuie să apăsați pe buton. A votat toată lumea, deci putem închide votul. Se adoptă 13 la 3 la 3. Trecem la punctul următor. Vote, which is... Este vorba de Monitorizarea punerii în aplicare a dreptului Uniunii, raport anual 2014. Compromisul A. Cine este pentru? Compromisul A. Cine este pentru, împotrivă? Verificăm compromisul A. Nu, ne opunem, dar pentru că este vorba de un compromis, vreau să votăm. Se respinge 7 la 12. Amendamente orale 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 3. 3. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm 3. Votul s-a deschis. Se închide. Votul se adoptă. Amendamentul 4 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. Amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Și ajungem la amendamentul 6. Cine este pentru? Împotrivă, abține, se adoptă. Amendamentul 7 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. Amendamentul 8 pentru, împotrivă, a, verificăm amendamentul 8. Votul s-a deschis.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 Votul s-a închis. Se respinge 9 la 10. Amendamentul 14. Cine este pentru? Împotriva acțiune se adoptă. 16 pentru. 15 devine caduc pentru că am adoptat un amendament anterior. 16 pentru, împotrivă, abține se adoptă. 17 două părți. Prima parte, cine este pentru? împotrivă, abține, se respinge. Cea de-a doua parte, cine este pentru, împotrivă, verificăm cea de-a doua parte la 17, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se respinge. Amendamentul 18. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm 18 de asemenea. Votul s-a închis se adoptă Mulțumesc, doamnă președinte. Spune domnul Preda, vreau să spun ceva înainte de votul final, pentru că grupul nostru politic a hotărât să voteze împotriva acestui uh, aviz. Este o linie politică foarte clară a grupului uh, nostru să votăm împotriva oricărui aviz sau raport care vine din partea grupului uh, uh, doamnei Marine Le Pen. Vreau să spun asta foarte clar și regret faptul că o parte dintre colegii noștri se asociază extremei drepte aici în Comisia noastră pentru afaceri constituționale. Mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumim uh, mult. Da, domnul Anemans. Mulțumesc, domnul președinte. Dacă îmi permiteți, afgelopen weken. Mulțumesc foarte mult pentru cooperarea pe care am putut să o avem în ultimele săptămâni. Vorbesc în engleză dacă doriți, parcă nu găsiți canalul. Canalul de interpretare l-ați găsit? Pot să vorbesc în limba olandeză? Pot să vorbesc în olandeză? Continuă domnul. Iată. Bun, foarte bine. Nu aveam intenția să vorbesc, dar și mulțumesc secretariatului pentru că mă lasă să vorbesc acum și pentru că am cooperat foarte bine ultimele săptămâni. Cât privește intervenția domnului Preda, atenție, nu cred că cineva de aici, de la Comisia AFCO, poate să spună că nu-și dorește să se ajungă la un compromis. Interesele sunt multiple și dacă este să ne uităm peste textul acesta, cred că am reușit să găsim niște compromisuri, chiar și pentru părțile mai controversate, care n-au fost puține. Dorim un aviz cât se poate de neutru. E vorba de aplicarea dreptului comunitar aici. Iar vreau să vă spun că Ceea ce face domnul Preda reprezintă o nouă modalitate de funcționare a Parlamentului nostru. Am luat notă de această nouă metodă de lucru și am luat uh, notă și pentru grupul nostru pe viitor. Sí, eh, muy buenas. Yo, la verdad, le he escuchado a usted. Pienso que en la Comisión AFCO no hemos... E bine, am auzit ce s-a spus și mă gândesc că în AFCO nu am avut uh, probleme cu acest aviz nu putem, uh, uh, cum spunem în uh, spaniolă, să tragem cutunul după muște. Am lucrat într-o manieră normală și nu sunt de acord cu ceea ce spuneți. Lucrurile nu s-au petrecut așa în cadrul comisiei. Eu nu pot să resping neapărat acest aviz. Vorbim despre un populism violent. Eu una mă cunosc mai bine pe mine decât pe dumneavoastră. Eu m-am confruntat cu populiști și cu demagogi și pot să spun că a trebuit la un moment dat să fiu însoțită de o escortă și nu văd de ce să nu votez uh, acest aviz. Cu nu. Mulțumesc. Înainte de uh, votul uh, final, uh, pot să spun că noi nu considerăm că este vorba de a face din țânțar armăsar. Ne aflăm într-o dispută politică cu pozițiile naționaliste și rasiste. Ca și grup vom combate astfel de practici la maximum întotdeauna. Important este pentru această comisie atunci când are de-a face cu un grup care a spus că ar dori să distrugă Uniunea Europeană, ori noi suntem pro-europeni și ne dorim să existe Uniunea Europeană, vom da un vot care să exprime opinia noastră pro-europeană. Mulțumesc! E bine, ideea de alegeri democratice, oameni de alegeri democratic, este că fundamental probabil nu suntem de acord. Multe dintre uh, opiniile Frontului Național mi se par respingătoare. Niciodată nu m-aș adea politic cu ei. Cred că sunt de, suntem de acord aici. Însă dacă începem să procedăm așa uh, cu raportorii, atunci uh, cu siguranță mulți în acești Uh, europarlamentari uh, uh, pe care îi avem sunt unii cu care poate nimeni n-ar mai vrea să coopereze din grupul ENF sau din alt grup politic. Și asta indiferent de subiectul abordat. Și trebuie să spun că dacă facem aceste comentarii acum, după ce această comisie a lucrat la acest aviz săptămâni la rând, procedăm copilărește avem un coordonator din partea grupului socialist, unul din partea grupului PPE, care au uh, aprobat la reuniunea coordonatorilor uh, faptul că domnul Anemans poate să fie raportor pentru acest document. De ce nu ne-au spus în acel moment că în consecința acestei decizii cu care ei s-au pus de acord ar fi că vor vota împotrivă? Nu vorbim aici despre Anemans, nici despre PPE, nici despre Sendi, ci despre Comisia AFCO și dați-mi voie să-mi închei uh, argumentul. Comisia AFCO uh, va uh, părea copilor copilărească și ridicolă în ochii uh, restului Parlamentului. Până la urmă, la asta se reduce această situație. Altieri din partea verzilor. Mulțumesc, nu vreau să mă implic uh, în uh, mari discuții ideologice acum. Vom vota verzii împotrivă pentru că amendamentul nostru numărul 16 a fost învins. Da, era vorba despre amendamentul Tericabras. Cabras din partea GUE, Barbara Spinelli. Ma, da, volevo dire... Da, vreau să vă spun că și eu aș avea tendința de a vota împotrivă, mai ales la plenară. Uh, și votez la plenară împotriva amendamentelor de la ENF. Discuțiile au avut loc uh, și s-au acceptat niște compromisuri, nu-i așa? și mi se pare puțin uh, ciudat ca apoi să vii și să nu mai accepti uh, un vot pozitiv sau negativ uh, în funcție de unde provine el. Noi vom vota împotrivă. Eu personal oricum voi vota împotrivă, pentru că multe dintre amendamentele ale noastre din cauza unui anumit șantaj al lui Terry Cabras nu au putut să aibă câștig de cauză. Mulțumesc foarte mult! Înțeleg, stimați colegi, că toată lumea a luat cuvântul, nu mai este nimeni care dorește să intervină, prin urmare trecem la vot. Vot final, vot electronic. Votul s-a închis. Respins cu 15 la 4. Ca președinte am votat pentru. Pen- și vreau să explic asta, deși sunt uh, membru al unui alt grup politic. Ca președinte, cred că pot să referi, reprezint niște interese diferite de cele ale grupului meu și pot să spun că am votat pentru uh, acest aviz. Deci am pierdut acest aviz. Am înțeles, nu vom avea deci un aviz pe acest subiect. Vă mulțumesc mult. Acesta a fost uh, ultimul vot. Uh, dear colleagues, I would like to ask... Stimați colegi, doamna președinte, Vom avea întâlnirea acordatorilor imediat, avem o lungă listă de discuții, uh, timp puțin la dispoziție pentru că unii dintre noi pleacă în Ucraina. Va fi o ședință succintă. Încep, deci, reuniunea coordonatorilor. Oricine uh, nu trebuie să se afle în această ședință, them how to behave so that they have to respect the rights of member states of member of parliament